la raportul doamnei Andrichiene, care nu este în sală, se pare. Mâine, miercuri, vom vota acest raport. E vorba de dezvoltarea Consiliului ONU pentru drepturile omului, inclusiv a rolului Uniunii Europene. Deci, votul va avea loc miercuri. Ceea ce înseamnă că putem trece imediat la următorul raport, finanțele publice, în Uniunea Economică și Monetară 2007-2008. Doamna Gotardi, aveți patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Exact acum un an de zile am luat hotărârea de a reuni raportul privind finanțele publicele 2007 și 2008 din cel puțin două motive, să încercăm să fim mai rapizi și să ținem cont de semnalele că urmau să se producă schimbări. Încă nu cunoșteam cât de intense urmau să fie schimbările, dar era clar că analizarea împreună a celor doi ani ne-ar fi permis o analiză mai completă și mai adecvată. Nimic mai adevărat. Raportul pe care îl vom vota mâine a fost adus la zi în mod constant E clar că e foarte uh, strânsă legătura între finanțele publice și criza financiară și economică. Să ne gândim doar la destinația resurselor pentru salvarea unor bănci, ale unor mari întreprinderi, la sprijinul sistemului de producție, ținând cont de cererea provenind mai ales de la IMM-uri și la protecția împotriva efectelor negative ale recesiunii față de cetățenii europeni. Toate măsurile care se află în atenția instituțiilor, instituțiilor europene și ale statelor membre nu ar trebui să uh, afecteze perspectivele și angajamentul nostru pentru generațiile următoare. Raportul se referă la cel puțin două planuri, cel general și stabil, care e valabil în orice situație, și cel al răspunsului urgent față de criză. Rămâne confirmat și consolidat principiul uh, unor finanțe publice de calitate și durabile, care sunt indispensabile nu doar pentru statele membre, ci și pentru întreaga economie și modelul social european. În ce privește uh, veniturile, trebuie uh, extinsă baza de impozitare fără a uh, slăbi principiul progresivității, impozitivității și să ne, trebuie să ne gândim mai ales la uh, veniturile mici și mijlocii și pensii. Cât despre cheltuieli, trebuie să vedem contextul, exigențele, compoziția populației, trebuie să vedem cu atenție care sunt politicile legate de gen și de uh, schimbările demografice. Uh, decât să uh, eliminăm fonduri uh, uh, fără să ne gândim, trebuie să realocăm posturile bugetare din administrația publică o metodologie utilă este uh, cea numită gender budgeting, deci uh, care să promoveze egalitatea în buget între bărbați și femei, dar care încă mai are mult să fie aplicată, deși ne uh, permite să sporim transparența, capacitatea de a, capacitatea de a compara informarea cetățenilor și să consolidăm încrederea și sensul de răspundere instabilitatea fără precedent trebuie rezolvată cu multă fermitate. Dacă intervenția sectorului public are redevenit central și esențial, este de asemenea esențial să evităm să repetăm erori care ar fi încă și mai de neiertat și să profităm, să ne orientăm spre un nou pro, proiect de dezvoltare durabil din punct de vedere societal și economic. Când vorbim de coordonare la nivel economic, trebuie să ne gândim la o guvernanță adevărată, cu o funcție anticiclică și cu angajamente comune și unidirecționale, consolidând lupta împotriva evaziunii și paradisurilor fiscale și uh, unind planurile naționale. Um, în caz de sprijin pentru întreprinde, trebuie să vedem ce efect au acestea asupra concurenței competențe, funcționării pieței interne, uh, egalității de șanse, garantând uh, responsabilitatea și limitarea comportamentelor negative. Revizuirea Pactului de Stabilitate și Creștere Economică ne, ne uh, permite să avem o perspectivă mai largă, trebuie avantajate politicile macroeconomice și investițiile comune în sectoarele strategice predeterminate cu instrumente cum uh, este cel al euroobligațiunilor și uh, trebuie să vedem cu atenție și la nivel local și planurile de stabilitate regionale ce rol vor juca. Raportul s-a bucurat de larg sprijin în Comisia Econ și majoritatea partea grupurilor politice îmi împărtășesc viziunea și sper într-adevăr că acesta să fie primul pas spre un bun rezultat la votul de mâine. Eh, eh, Mulțumesc și acum are din nou cuvântul doamna, doamna comisar Vasiliu Uh, Domnule președinte, Comisia salută raportul Cotardi și miezul acestui raport se potrivește foarte bine cu două rapoarte anterioare ale Comisiei în ce privește finanțele publice în Uniunea Economică și Monetară din 2007-2008. Comisia e de acord și cu amendamentele înmânate mai târziu de raportor în 7 ianuarie. Raportul confirmă faptul că pactul de stabilitate și creștere revizuit funcționează cum ar trebui. În speță, multe state membre au depus eforturi considerabile pentru a-și îndeplini obligațiile în ce privește pactul. De la reforma pactului, atât măsuri corective, cât și de prevenire au fost aplicate și orice relaxare uh, în punerea în aplicare nu a apărut. Totuși, raportul sublinează contextul foarte negativ pentru Uniunea Europeană și zona euro pentru 2009. Creșterea a s-a încetinit, astfel încât uh, s-a ajuns în acest an la o recesiune clară. Prospectele, previziunile economice pentru 2010 sunt și ele pesimiste. Deci, Comisia e de acord cu Parlamentul European că sprijinirea cererii prin folosirea politicii, măsurilor de politici fiscale degresive este foarte importantă. Totuși, politicile fiscale trebuie menținute în mod durabil, încercând să ajungem la o soluționare pașnică a crizei. Și în acest context, Comisia părtășește um, îngrijorările Parlamentului ce privește durabilitatea finanțelor publice și continuă să pună accent pe evaluare un nou raport în ce privește uh, noua durabilitate pe termen mediu a finanțelor publice în Uniunea Europeană va fi publicat de Comisie în uh, toamna 2009. Comisia împărtășește și parla- uh, poziția Parlamentului European că cheltuielile publice trebuie reorientate pentru a îmbunătăți calitatea cheltuielilor publice conform strategiei de la Lisabona. O astfel de orientare politică face parte din liniile directoare integrate adoptate de către Consiliul European. La Comisie se, de- se depun eforturi pentru o mai uh, evaluare mai sistematică a gestionării finanțelor publice, mai ales în ce privește întocmirea bugetului în funcție de performanțe. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Mâine vom vota acest raport, de asemenea, la ora obișnuită. Putem deci trece la următorul raport, transpunerea, punerea în aplicare și executarea directivei 2005-29 CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor și a directivei 2006